Deci, uh, abordăm acum punctul 18, al doilea raport de inspecție al Organismului Comun de Supraveghere al Europol și transparența. În martie 2012 s-a făcut o declarație uh, publică în legătură cu concluziile trase de acest uh, organ de, organism de supraveghere Acum uh, îi salutăm pe domnul Reinhard Pribe, director pentru securitatea internă, să comenteze pe uh, acest uh, uh PTTP uh, și Doamna Isabel Cruz este și ea prezentă aici, președinta Organismului Comun de Supraveghere al Europol, pentru a prezenta concluziile celui de-al doilea raport de inspecție și, de asemenea, domnul Rob Wainwright, pe care îl salutăm din nou în Comisia Libe, în calitate de director Europol și așteptăm comentarii pe marginea acestor concluzii. Deci să-l ascultăm uh, mai întâi pe domnul Reinhard Pribe, uh, director pentru securitatea internă. Sunteți binevenit, vă rog să luați cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, onorați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat pentru a vă pune la curent cu modul în care s-a implementat până acum programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, TFTP, cu Statele Unite, un acord de 2 ani. Avem deja acumulat experiență în punerea în aplicare a acestui acord. Ar fi util să vă dau și câteva informații în legătură cu unde ne aflăm înainte de uh, raportul uh, GSP. Dați-mi voie să vă informez în legătură cu planurile noastre pentru a doua uh, analiză comună. Instrumentele sunt uh, uh analizele periodice din articolul 13 din acord. Rezultatul acestor analize într-un raport uh, al Comisiei pe care Comisia îl prezintă parlamentul European și Consiliul uh, Consiliului. O astfel de analiză a avut loc în februarie anul trecut și raportul comisiei a fost elaborat în martie 2011 și încercăm să facem a doua analiză cuprinzătoare în octombrie anul acesta. Deci, la scurt timp după expirarea acordului cu privire la eliminarea datelor mai vechi de 5 ani. Um, în octombrie vom putea să uh, prezentăm și uh, raportul de analiză uh, Parlamentului European în acest an, așa cum am anunțat de altfel în primul raport de analiză. Agenda, ordinea de zi unei astfel de analize este foarte deschisă și avem o abordare deschisă la cea de-a doua analiză. După primele șase luni ne Uh, axăm pe faptul dacă toate instrumentele există, a doua analiză, în mod inevitabil, va intra în detalii. Vom analiza cum au fost, uh, care au fost urmările recomandărilor făcute în primul raport de analiză și asta include în mod clar și verificarea, mecanismul uh, de verificare Europol, conform articolului 4. Vom analiza funcționarea mecanismelor de control, de asemenea, vom uh, sugera părții americane să vadă care sunt toate acordurile și aranjamentele în ceea ce privește reciprocitatea și detalii statistice în legătură cu aplicarea acordului. Dar, încă o dată vă spun, uh, această analiză generală este deschisă și ambele părți pot face sugestii, nu pot să anticipez rezultatele uh, celei de-a doua analize. Impresia noastră în momentul de față este că acordul funcționează în mod mulțumitor. Comisia și Trezoreria Americană, Departamentul de Trezoreriei sunt într-un contact permanent constructiv pentru a asigura uh, verificarea uh, așa cum trebuie a acordului TFTP și Comisia Uh, la rândul său uh, în, marginea, în uh, marginea Consiliului European a ridicat problemele sale cu secretarul de stat adjunct Cohen. Întreaga analiză a punerii în aplicare a acestui acord este mai mult decât Uh, un eveniment o dată pe an sau 18 luni, ci este un dialog constant cu uh, autoritățile americane care are loc într-un mod foarte constructiv. Dați-mi voie să vă dau câteva informații în legătură cu controlul. Uh, acest mecanism este aplicat din 2001 s-a făcut un training cu acești supraveghetori, controlori și aceștia au participat în briefinguri uh, privind securitatea ale Departamentului Trezoreriei. În plus, Trezoreria Americană a creat posibilități de facilitare acestor funcții și să asigure că aceștia își pot îndeplini funcțiile așa cum trebuie. Vom analiza lucrurile mai în detaliu în, cu ocazia celei de-a doua analiză dată fiind buna dat faptul că buna funcționare este foarte importantă pentru aplicarea acordului, s-a considerat uh, adecvat, în ciuda mulțumirii care există în prezent cu uh, felul în care funcționează, să îmbunătățim uh, mecanismele de garantare. Uh, această activitate de supraveghere uh, este uh, o activitate foarte grea. De asemenea, vacanțele și posibile concedii medicale fac necesară existența unei a doua persoane care să poată să înlocuiască persoana titulară. De asemenea, compania angajează o echipă de control și un lider al acestei uh, echipe pentru uh, a analiza activitatea TFTP. În 2012, Uniunea Europeană și Statele Unite au semnat un acord pentru crearea unei a doua persoane la trezoreria americană pentru a, ajuta persoana titulară cu acest, această supraveghere. Aceasta a fost o uh, concesie foarte mare făcută de partea americană în afara acordului și asta arată că partea americană își dă seama cât de delicată, cât de sensibilă uh, este această uh, problemă. În mai anul acesta am lansat uh, procedura pentru recrutarea acestei persoane, acestui adjunct. Este o, o, o uh, funcție de natură tehnică și trebuie să avem un uh, profil uh, foarte uh, tehnic uh, E vorba de o bună înțelegere a mecanismului uh, uh, de garantare, cunoștințe foarte bune în ceea ce privește activitățile de combatere a terorismului uh, și așa mai departe. Domnule președinte, în final, după cum știți, Articolul 4 din acord dă Europolului sarcina de a verifica dacă cererile americane se conformează cu criteriile din acest articol acest lucru este făcut de o unitate specială din Europol și, din câte poate vedea uh, Comisia, Europolul s-a angajat într-o bună uh, și constantă colaborare uh, cu trezoreria americană. Însă o să las detaliile în seama lui Rob Rainwright, care ne va vorbi mai mult despre punerea în aplicare a acordului. Președintele, mulțumesc pentru acest raport. Suntem aici să auzim și pe Isabel Cruz uh, cu concluziile. Vă rog să luați cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat în această comisie și îmi dați posibilitatea să fac o prezentare a părții de supraveghere, a componentei de supraveghere a Europol și a TFTP-ului, am fost în măsură să prezentăm acest uh, raport uh, inițial care a fost uh, elaborat în octombrie 2010, când am avut o inspecție și am verificat o serie de aspecte extrem de importante în legătură cu modul în care au fost abordate aceste chestiuni și cum uh, articolul 4 uh, și dispozițiile sale au fost puse în aplicare. E vorba de articolul 4 din acord. Desigur, la inspecția inițială au existat o serie de constrângeri. Cu câteva zile înaintea inspecției am primit o cerere din partea Statelor Unite cu privire la clasificarea dosarului uh, ca fiind secret, dar am fost în măsură să rezolvăm aceste probleme. Și apoi uh, GSB Uh, a făcut un uh, uh, raport cu cinci recomandări. Au fost o serie de corectări necesare pentru a îndeplini condițiile din articol 4. În noiembrie 2011 am făcut o inspecție care a fost o urmare a misiunii inițiale, o continuare a acesteia. Am verificat uh, punctele enumerate în articolul 4, în articolul 9 și articolul 10 din acord. Inspecția noastră s-a axat pe supravegherea modul în care au fost îndeplinite o serie de cereri și toate chestiunile legate de uh, acord. Acum, concret, în ceea ce privește articolul 4, GSP, Joint Supervisory Body, a spus că din cele cinci recomandări, numai 2 au fost îndeplinite. În ceea ce privește intervenția uh, ofițerului pentru protecția datelor, vorbind uh, oficial, uh, Și apoi, în ceea ce privește cea de-a doua recomandare, după părerea noastră și aceasta a fost îndeplinită. Celelalte trei recomandări prezentate aici în trecut, aceste trei recomandări sunt în continuare uh, în lucru, nu au fost îndeplinite în totalitate. Am uh, spus că ofițerul de protecție a datelor are un rol uh, foarte bine stabilit uh, de a juca și de, de jucat și uh, punctul său de vedere este avut în vedere în mod formal. Când este vorba de avizul dat la prima cerere, au fost puse o serie de cerințe și acestea sunt încă uh, analizate, ceea ce înseamnă că uh, nu s-au uh, uh făcut progrese în această privință. Acum, vorbim despre un alt punct trebuie să notăm că până în prezent toate cererile făcute de autoritățile americane au primit uh, un răspuns pozitiv din partea Europol. Am recunoscut uh, că unele uh, cereri erau fundamentate și asta în funcție de ceea ce s-a găsit la prima inspecție. Uneori se spune că justificarea este mult prea generică nu există nicio limitare uh, a domeniului de aplicare din punct de vedere geografic. Practic uh, vorbim despre uh, întreaga lume atunci când e vorba de acest tip de transfer de date și atunci când e vorba de mesajele transmise, mesajele produse de SNIFT. Uh, cred că ele acoperă uh, întreaga perioadă, deci uh, aceasta se petrece în fiecare an, în fiecare lună pentru a avea continuitate în ceea ce privește transferul de date. Deci, de la bun început, pot să spun că am avut cereri lunare începând cu iulie 2010 atunci uh, au fost două astfel de cereri și ulterior mesajele s-au bazat pe cererile făcute în lunile anterioare. Și după cum am spus, teritoriul îl constituie întreaga lume. Despre ce mesaje vorbim? Am constatat o re ușoară reducere și este greu să stabilim dacă au fost transmise mai puține date personale sau nu. De asemenea, am uh, observat faptul că există cereri pentru transferuri uh, domestice. Sunt uh, mesajele respective includeau tot tipul de da, toate tipurile da, de date informațiile urmau să fie uh, furnizate de Statele Unite trebuiau să fie specifice, relevante, pertinente și actualizate. Însă am constatat o creștere în informațiile furnizate de Statele Unite. Însă, în practică, sunt uh, informații de ordin public Toată lumea din această sală cunoaște acest tip de informații. De multe ori nu erau uh, uh, informații actualizate, în consecință de multe ori uh, am văzut pur și simplu un copy și paste a textului la unele cereri. Un alt punct important din prima inspecție a fost verificat și GSB nu a fost în măsură să supravegheze uh, așa cum ar fi trebuit pentru că au existat uh, informații orale, nu știam ce presupun aceste informații. Europolul ne spune că aceste informații uh, orale nu au fost urmate de informații înscris care să ofere o justificare mai solidă. Am avut mai multe pagini în cerere, uh, dar uh, au avut loc uh, întâlniri cu caracter confidențial, care au un rol important în verificarea informațiilor pe care le are Europolul. Acest lucru este important pentru organismul comun de supraveghere, GSB. Articolul 9 acum. Uh, cereri în baza acestui uh, articol. E vorba de informații spontane. Nu am găsit nimic uh, important, niciun fel de lacună, niciun fel de defect în protecția datelor. Au fost puține comunicări, dată, dat fiind numărul de informații și volumul de date pus la dispoziție de Statele Unite. Acum, cereri de date în baza articolului 10. Sunt uh, cereri specifice pentru a verifica datele uh, referitoare la TFTP în Statele Unite. În primele luni au fost șase astfel de cereri și în restul perioadei am avut 65 de cereri. Deci totalul de cereri până în prezent este de 71 și asta este pe stat membru și pe Europol. Continuăm să discutăm uh, continuăm să verificăm aceste informații. Uh, nu sunt foarte multe cereri, dar din punct de vedere al protecției datelor uh, nu avem nimic de spus. În final, aș vrea doar să vă spun că Europolul a trimis uh, o scrisoare Organismului Comun de Supraveghere, GSB, spunând că Comisia Libe a solicitat acces la acest raport. Acest lucru a fost discutat la ultima plenară. Am uh, stabilit că nu există uh, obiecții la uh, punerea raportului la dispoziția Parlamentului, așa Comisiei nu există uh, chestiuni operative în acel raport care să pericliteze confidențialitatea. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Cruz. Now let's hear from the director. Vă mulțumim, doamna Cruz, și acum am să dau cuvântul directorului Europol, domnul Rob Wainwright. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, membrilor comisiei. Mulțumesc că îmi dați ocazia să mă adresez comisiei pe acest subiect important. Mulțumesc și Comisiei și uh, Organismului Comun de uh, Supraveghere, nu doar pentru intervenția de azi, ci, ci și pentru consultanța permanentă care ajută Europol să pună în aplicare părțile relevante ale acestui acord. Um, munca considerabilă pe care am uh, făcut-o cu ajutorul um, GSP uh, ne-a ajutat să îmbunătățim situația. După cum a spus uh, antevorbitorul meu, uh, singurul mecanism de reglementare este prevăzut în articolul 13 de către Comisie și experiența noastră ne arată că discuția noastră de astăzi nu trebuie să se substituie unei revizuiri mai, uh, mai large acest articol este doar o parte din uh, raport. Anul trecut v-am uh, oferit informații detaliate în urma primei inspecții GSV cu privire la rolul uh, Europol în acest acord. Cred că ați primit din nou informațiile. Informațiile sunt valabile încă. E vorba de uh, un rezumat detaliat și corect al activității noastre în acest domeniu, care cred că a reușit să spulbere anumite ne neînțelegeri, neclarități. Săptămâna trecută am scris uh, președintele Comisiei pentru a furniza informații suplimentare um, pentru Comisia uh, dumneavoastră pentru ca să vă ajutăm să înțelegeți activitatea noastră și să actualizăm informațiile de anul trecut. Um, v-am oferit informații substanțiale um, ceea ce e mai mult decât ceea ce oferim în mod normal când e vorba de activitățile noastre operaționale, justificat acest fapt de uh, interesul public foarte ridicat de acest, uh, în, în ceea ce privește acest subiect. Există elemente delicate implicate de acord, cum ar fi implicarea uh, serviciilor secrete. Rămânem angajați să fim transparenți în continuare și în momentul de față abordăm uh, cererea de acces uh, public pe care președintele dumneavoastră a trimis-o Europol acum câteva săptămâni, prin care cere accesul la întreaga versiune clasificată a acestui raport. Așa cum am spus domnului Lopez Aguilar în uh, scrisoare, sigur că acest lucru trebuie tratat în cadrul juridic aplicabil. Există un cadru juridic care este bazat pe principiul transparenței și pe protejarea informațiilor secrete de la divulgare pentru a nu dăuna uh, activității Europol sau a partenerilor noștri. În acest caz este relevantă cererea pe care o avem de a consulta părțile terțe ale căror interese ar putea să fie afectate de divulgarea publică. Um, Doamna Cruz ne-a spus că uh, GSP nu are niciun fel de obiecții în acest caz, dar trebuie să consultăm și Statele Unite, um, care sunt, uh, de fapt, uh, originea majorității materialului uh, sensibil care este conținut în raport. Așteptăm în continuare răspunsul lor. Săptămâna trecută, la plenară, au discutat uh, avizul uh, GSP și um, din păcate, încă Statele Unite nu primiseră, nu avuseseră ocazia să vadă acest raport până la momentul respectiv și atunci sigur că n-au putut să ia în considerare cererea privind divulgarea uh, conținutului. Uh, Uh, au primit acest raport acum câteva zile, tratează acest subiect cu prioritate și uh, mi-au promis că îmi vor răspunde cât mai repede posibil, pentru ca și eu să pot, la rândul meu, să răspund domnului Lopez Aguilar. Revenind la discuția de azi, vreau să profit de ocazie pentru a vă oferi informații actualizate cu privire la ultima, la ultimele evoluții și poate că aș putea să răspund la unele dintre observațiile pe care le-a făcut doamna Cruz um, în declarația publică. După cum știți, acordul, uh, partea care se aplică la Europol, se referă la trei articole. Funcția de verificare, de la articolul 4, în primul rând, și e foarte important că Europol nu vede datele care sunt uh, transmise de la uh, furnizorul desemnat către Statele Unite. Nu suntem responsabili nici de celelalte uh, garanții incluse în acord, cum ar fi cele la interogări, transferul, stocarea datelor. Aceste garanții sunt cel puțin la fel de importante ca cele din articolul 4 și trebuie văzute împreună pentru a avea în vedere întregul pachet. Cred că se înțelege greșit faptul că odată ce Europol autorizează transferul de date, uh, în temeiul articolului 4, toate datele sunt uh, puse la dispoziție în mod direct și imediat autorităților americane. Nu este așa. Există și alte garanții din acord care fac ca doar o mică proporție a datelor transferate să fie accesate și utilizate de Statele Unite. Să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește articolul 9, acesta permite Statelor Unite să uh, furnizeze Europol rezultatele prelucrării datelor și, conform articolului 10, noi putem să facem interogări ale acestui, să cerem interogări ale acestor date în numele uh, statelor, uh, în numele Uniunii Europene. Um, Deocamdată au fost tratate 24 de cereri uh, din partea Statelor Unite de când există acordul. În șase cazuri, Europol a decis să nu accepte uh, cererea inițială sau cel puțin până nu se primesc justificări suplimentare, informații suplimentare din partea autorităților americane. Conform articolului 9, uh, informațiile spontane primite de la Statele Unite au făcut ca um, 54 de piste să fie descoperite ducând la uh, urmărind penale. Europol a cerut de 93 de ori autorităților americane să uh, interogheze, să facă interogări în baza de date care au dus la aproape uh, inițierea a aproape 300 de uh, piste. În ceea ce privește evenimentele din iulie anul trecut în Norvegia, multe, oameni, multe persoane au fost uh, ucise și, ca răspuns, uh, Europol a cerut, a făcut uh, trei cereri de interogare în bazele de date uh, și investigația este în curs. Um, autoritățile americane au răspuns foarte rapid și acesta a permis Europol să identifice um, organizații uh, și uh, persoane implicate în eveniment, Europol uh, reușind să uh, dezvăluie uh, ast- astfel um, tot contextul financiar al evenimentului. De asemenea, există și uh, rețeaua care a fost uh, rățeaua din Norvegia care a fost uh, uh activată în momentul uh, respectiv, um, văzând uh, care sunt toate legăturile în toate jurisdicțiile uh, cu uh, răufăcătorul. De asemenea, am uh, putut să identificăm uh, locuri de unde se cumpăraseră uh, substanțe chimice pe care le folosise Breivik în pregătirea substanțelor explozibile. Um, de asemenea, am reușit să furnizăm o claritate cu privire la mecanismele financiare pe care uh, autorul le folosise pentru a-și pregăti atacurile. Și în acest caz e foarte clar că programul TFTP a fost uh, esențial în uh, aflarea informațiilor, uh, pentru că trebuia să aflăm dacă Brevic acționase singur sau era parte dintr-o uh, conspirație de extremă dreapta care să planifice și alte atacuri în uh, Europa. Acum, revenind la ultimele evoluții în punerea aplicare a acordului. În primul rând, raportul de revizuire al Comisiei și primul raport de inspecție GSP au avut un impact semnificativ în îmbunătățirea procedurii de uh, cereri conform articolului 4. Am reușit să cerem autorităților americane, deci pe noi temeuri, temeiuri, să furnizeze toate justificările necesare. Am rafinat acest uh, proces conform recomandărilor GSB și toate acestea a avut un impact uh, pozitiv Uh, asupra calității cererilor venind din partea uh, părții americane și trebuie să vă spun că în momentul de față, până în momentul de față, am avut o colaborare foarte constructivă cu autoritățile americane în punerea în aplicare acestui acord. Am făcut progrese, ceea ce e recunoscut de GSP în cel de-al doilea raport de inspecție și aceasta reflectă eforturile care, considerabile investite de Europol pentru a răspunde la recomandările făcute. Am lucrat în strânsă colaborare nu doar cu CSB, ci și cu ofițerul nostru pentru protecția datelor și cu autoritățile americane. Am avut mai multe ateliere uh, de lucru detaliate pentru a identifica toate modalitățile prin care să putem îmbunătăți modul în care punem în aplicare acest uh, acord în urma uh, Uh, recomandărilor primului raport uh, GSP și în urma discuțiilor din această comisie. Discuții foarte detaliate care s-au desfășurat într-un spirit de co-responsabilitate foarte constructivă și sunt recunoscător partenerilor noștri pentru angajamentul uh, um, față de acest proiect. În ceea ce privește cel de-al doilea raport CSP, Europol a transmis uh, comentarii detaliate privind versiunea inițială. Unele nu au fost reflectate pe deplin în uh, ultima versiune și profit de ocazie să le menționez astăzi. Cum a spus doamna Cruz, din cinci recomandări inițiale care se găsesc în raport, două au fost uh, puse în aplicare pe deplin. Um, de asemenea, o a treia așteaptă acum verificarea tehnică și două sunt în curs. În declarația publică se face trimitere la rolul uh, Autorității pentru Protecția Datelor. Uh, ofițerul pentru Protecția Datelor a fost consultat de aproape, este implicat în uh, analizarea fiecarei cereri. Un noua versiune a instrucțiilor uh, operaționale uh, consolidează angajamentul uh, ofițerului pentru protecția datelor, care este implicat imediat ce se primește cereri din partea Statelor Unite. Și verificările în temeiul articolului 4 nu se fac fără a consulta pe ofițerul pentru protecția datelor. Trebuie să clarific Uh, în faptul că autoritatea, ofițerul pentru protecția datelor, um, subliniază că a avut o colaborare foarte bună cu noi și că toate recomandările care au fost făcute de către GSP sunt puse în aplicare de Europol în măsura uh, posibilului și în măsura cooperării cu Statele Unite. Președintele, mă scuzați, um, mă simt responsabil, trebuie să vă reamintesc um, că am avut uh, o sesiune lungă a activității noastre și ieri și astăzi și de aceea avem anumite constrângeri temporale pe care, de care vreau să țineți cont ca să putem uh, discuta. Avem o oră dedicată pentru acest punct pe ordinea de zi. Uh, și v-am ruga să păstrați uh, prezentarea dumneavoastră în niște limite de timp, astfel încât să putem să avem și o dezbatere după aceea. Mulțumesc! Aceasta este o chestiune foarte importantă pentru organizația mea și vreau să mă asigur că comisia dumneavoastră primește toate uh, detaliile. De aceea aș dori să continui încă puțin, domnule președinte. În ceea ce privește cele spuse de președinta GSP, în uh, perioada de timp acoperită de uh, articolul 4, vreau să spun că natura amenințărilor teroriste pe care acest acord vrea să le prevină este foarte dificil de prevenit uh, uh, dinainte. E foarte greu să-ți dai seama ce fel de activități teroriste ar putea fi, pot fi planificate. Um, și de aceea, această activitate de, de prevenire um, trebuie să fie foarte amplă, foarte cuprinzătoare. Nu este adevărat că ne bazăm pe um, cereri orale neînregistrate uh, pentru a uh, răspunde în temelul articolului 4. Am avut patru întâlniri cu um, autoritățile americane în care am discutat uh, aceste probleme, dar noi ne bazăm pe uh, sesiuni de briefing generale cu Statele Unite um, și pe toți partenerii noștri, uh, în care încercăm să înțelegem cât mai bine amenințările teroriste care reprezintă contextul în care se iau deciziile noastre. În concluzie, Europol a făcut toate eforturile pentru a îmbunătăți aplicarea acordului. Am uh, făcut toate eforturile pentru a aplica cât mai bine acest acord. Sigur că lucrurile se pot întotdeauna îmbunătăți. Nu știu în ce măsură putem să continuăm aceste eforturi foarte intense cu uh, atelier în care am luat în considerare toate comentariile. Um, nu știu cât de multă marjă de manevră mai avem, dată fiind, uh, dat fiind cadrul legislativ. În orice caz, facem toate eforturile pentru a aplica acest acord așa cum trebuie pentru a ajuta statele membre să combată terorismul. Președintele, mulțumim. Acum am ascultat toate prezentările și suntem pregătiți pentru întrebări. Prima persoană pe care o am pe listă este doamna Sipel. Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiind timpul scurt, vreau să mă concentrez asupra două puncte. Primul se referă la ceea ce a spus doamna Cruz, și anume cererile venite din partea autorităților americane, unde foarte adesea justificările sunt insuficiente și cererile nu sunt uh, foarte concrete. Eu nu vreau să speculez uh, care este motivul, dacă nu există un suspect concret, poate, sau poate autoritățile americane n-au chef să formuleze mai uh, clar aceste cereri, pentru că oricum noi putem să trimitem numai pachete mari de date. La da, prima presupunere am putea să spunem că poate atunci nu avem nevoie de acest acord. În al doilea rând, e vorba de o încălcare a acordului, pentru că în acord se spune foarte clar că Statele Unite trebuie să își formuleze cât mai concret posibil și cât mai restrâns posibil cererile. Ar fi important, deci, să clarificăm dacă se poate face ceva astfel încât aceste cereri să fie formulate mai concret. Dar, de asemenea, vreau să felicit Comisia și Statele Unite, pentru că ambele părți Uh, în acești uh, doi ani au reușit să ajungă la această convingere pe care am spus-o eu de la început, și anume că o persoană de control la Ministerul uh, American este mult prea puțin pentru a asigura bună funcționare a lucrurilor. Mă bucur foarte mult că în sfârșit au numit o a doua persoană. Herr Voss. Mulțumesc, domnul Foss. Mulțumesc. Am ascultat aceste prezentări și am înțeles că există modificări, există îmbunătățiri pe baza recomandărilor CSP din primul raport, dar că în continuare sunt necesare uh, alte îmbunătățiri. E foarte bine că acest ofițer pentru protecția datelor este implicat uh, în mod corespunzător și am uh, senzația că datorită acordului nostru privind programul uh, TFTP, uh, se tratează în mod corect acum datele, pentru că am senzația că ambele uh, părți încearcă acum să respecte cât mai bine aceste dispoziții pe care le-am, care au intrat în vigoare. Um, atunci când am vizitat Ministerul de Finanțe din Statele Unite, am putut să vedem rezultatele um, Uh, cazului uh, atentatelor de la Toulouse și pentru a vedea în ce măsură aceste analize uh, au putut fi folosite în urmăririle penale. Și uh, de aceea sunt recunoscător că am senzația că se generează securitate prin acest acord, chiar dacă, într-adevăr, e vorba de un transfer de date destul de sensibil. Sigur că întotdeauna întrebarea este unde este linia de mijloc între protecția datelor uh, uh, și, în același, și, pe de altă parte, uh, așteptările privind securitatea. Și um, aș avea o întrebare în acest sens pentru doamna Cruz. Eu am senzația că Europol e pe drumul cel bun, am văzut că s-au făcut îmbunătățiri și că doresc în continuare să facă îmbunătățiri, deci, situația pare să fie mulțumitoare. Sigur, trebuie să vedem uh, ce va mai aduce viitorul, de exemplu, mai multă transparență, dar, în general, impresia mea este că suntem pe drumul cel bun și, spunem că, și putem să spunem că prin aplicarea programului TFTP um, și în ceea ce privește protecția datelor se fac uh, progrese. Doamna Intveld. Da, am o serie de puncte, îmi cer scuze pentru voce. În primul rând, două remarci în legătură cu acest proces. Eu sunt aici, în această masă pentru a-mi face datoria ca membru al Parlamentului, adică examinarea politicilor uh, comunitare. Uh, nu am venit să ascult 45 uh, minute, să ascult uh, o prezentare a domnului Wainwright și să nu am timp să uh, pun întrebări. Insist ca în viitor să avem ocazia de a face ceea ce este de datoria noastră și anume să punem întrebări. întrebări. Și să, ca domnul Wainwright și ceilalți, să ne răspundă la aceste întrebări. În al doilea rând, pe ce bază examinăm aceste politici dacă nu avem acces la rapoarte? În special, dacă cei care au redactat raportul nu au nicio obiecție la publicarea acestuia. Eu, ca cetățean, intenționez să cer accesul la acest document și voi ajunge și în justiție dacă trebuie. Mi se pare inacceptabil că noi trimitem date în masă altor state, însă refuzăm să le spunem cetățenilor, domnule Wainwright, ce se întâmplă cu aceste date și cum se implementează acordul. Și nu cred că trebuie să cerem voie de la Statele Unite să, aplic, să aplicăm propriile noastre standarde de, de transparență pentru că întotdeauna depindem de o țară terță dacă putem da publicității sau nu un document. Atunci, dacă depindem de o parte terță, uh, putem pleca acasă, nu mai are rost să facem legi și să avem o legislație. În legătură cu raportul, domnul Wainwright a spus foarte multe detalii, însă se poate trage doar o concluzie relevantă, și anume că modalitatea în care se implementează acordul ar putea să indice că nu este posibil să se îndeplinească toate garanțiile de la articolul 4. Cu alte cuvinte, în ciuda acordului care a, fost, a avut obiectivul de a limita cantitatea datelor transmise, toate datele sunt transmise. Deci de ce mai avem un acord? Am putea să rupem în bucăți acest acord pentru că oricum transmitem toate datele. O altă idee, uh, o remarcă pentru comisie. Eu am votat pentru acest acord uh, cu mare greutate și am vot, l-am votat pentru acord cu, dintr-un motiv, și anume promisiunea Comisiei Europene ca în termen de un an să avem un sistem pentru extragerea datelor uh, din teritoriul european. Unde este acest sistem, domnule Priven? ceea ce ați propus ulterior a fost un sistem TFTP uh, eh, european care să uh, meargă chiar dincolo de uh, ceea ce au americanii. Deci ați încălcat propria promisiune în cadrul comisiei. Am, tocmai am găsit un studiu academic, vă pot da toate detaliile în legătură cu acesta, în legătură cu metodele folosite uh, pentru procesarea datelor obținute sub acest acord. Acordul, la articolul 5.3, spune clar că nu se va face o sortare a datelor, data mining. Noi nu suntem experți, suntem utilizatori normale a internetului, deci am fost asigurați că nu se va face o filtrare a datelor. Însă acum se pare că uh, Ehm, metodele folosite pentru eh, filtrarea datelor sunt mai ehm, sunt alte metode, dar care nu pot fi eh, denumite filtrarea datelor, dar sunt eh, metode la fel de eluzive. Se, se folosește termenul social network analysis, se explică în 61 de pagini cum, cum funcționează acest sistem, dar oricum Uh, am impresia că am fost trași pe sfoară. Am semnat un acord care este inutil în practică, conține clauze în legătură cu care nu am fost pe deplin informați, este implementat prost și nici măcar nu putem să avem un raport în legătură cu felul în care este implementat acest acord. Mie mi se pare că avem o problemă majoră. Now, uh... Mulțumesc, uh, Albrecht. Mulțumesc. Eh, susțin și eu ceea ce a spus Sophie Intveld și mă întreb și eu de ce reacțiile din partea celorlalte grupuri au fost atât de precaute. Pentru că dacă eu mă uit la ceea ce am în fața mea, nu raportul, ci declarația publică, Sophie tocmai a spus că mm, nu se pot îndeplini toate garanțiile de la articolul 4 Exact asta a cerut Parlamentul în momentul în care a votat uh, acest acord. Acest lucru mi se pare uh, destul de iritant. Însă dacă ne uităm mai departe, vedem că Europol nu are acces și nu gestionează datele transferate. Europol primește o cerere pe lună fiecare cerere acoperă în medie o perioadă de o lună. Ceea ce înseamnă că, citesc acum din text, consecințele acordului sunt că datele legate de uh, tranzacțiile financiare sunt trimite către Statele Unite, trimise către Statele Unite pentru fiecare zi a anului. Noi am cerut să se reducă cantitatea de date transferate. Și ceea ce am obținut a fost că se transmite aceeași cantitate de date, după cum a spus Sophie. Acest acord, în mod foarte clar, nu este ceea ce intenționam noi. Și trebuie să avem oportunitatea, domnule președinte, să ne spunem cuvântul. Este foarte important pentru că uh, această dezbatere a fost uh, un fiasco. Nu putem să ne punem acum cenușă în cap. Uh, nu putem să acceptăm această stare de fapt. Acordul s-a dovedit util într doar într-un singur caz. Mă îndoiesc că acest, articol, că acest acord a fost necesar în, din punct de vedere al principiului proporționalității nu este un instrument util. Nu, poate, nu se poate justifica această încălcare a vieții private a tuturor cetățenilor europeni. Nu asta ne-am dorit și de aceea toate uh, și cred că toate condițiile puse de Parlament nu au fost îndeplinite după doi ani și cred că trebuie să ne gândim ce poate face Parlamentul pentru că nu vrem ca această practică să se încetățenească, să introducem condiții care de fapt nu înseamnă nimic. Se întâmplă la fel în sistemul RTFTS și revin la ceea ce am spus. Acest sistem nu corespunde dreptului constituțional european. Știm acest lucru și dumneavoastră îl știți. Noi suntem Parlamentul European. Noi ar trebui să ne asigurăm că se respectă legea și dacă uh, și dacă avem o jurisdicție funcțională în legătură cu uh, drepturile fundamentale, acest acord ar trebui denunțat în tribunal. Doamna Mathieu, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt uh, prudentă deloc, după cum a spus uh, colegul meu anterior. Eu sunt satisfăcută de uh, modul în care Europol a aplicat acest acord. Acordul a fost adoptat de Parlament cu 484 de voturi, o majoritate confortabilă, și dă puterile Europol care are deja atribuții destul de extinse. Am introdus în aplicare acest acord în 2010, avem o autoritate de control uh, care și cu o singură persoană la uh, angajată din partea americană. Există foarte puține persoane pentru a pune în aplicare acordul mm, Așadar, în aceste condiții, eu sunt satisfăcută. Uh, s-a recomandat, s-au făcut cinci recomandări în al doilea control. Uh, cred că mai persistă doar una, două cerințe care încă sunt restante după doi ani. Consider că nu putem să dăm vina pe Europol și, în orice caz, nu putem să dăm vina pe Europol pentru un raport care a fost uh, votat de parlamentari. Este vorba aici de uh, un vot politic pe care l-am avut noi la Parlamentul European. Vă reamintesc că autoritatea de control a efectuat aceste controle, însă că și că Comisia Europeană este satisfăcută. Să mai dăm câteva luni Europol pentru a continua pe această cale și vom fi cu toții satisfăcuți închei aici. Am, s-a vorbit mult despre drepturile omului, uh, s-a vorbit despre protecția datelor personale, nu am auzit nimeni, uh, pe nimeni să menționeze securitatea și lupta antiteroristă. Pe mine mă preocupă securitatea cetățenilor și lupta împotriva terorismului. Domnule Voss, nu mai mult de un minut. Ich wollte nur ganz kurz... Bine, o să <clears throat> încerc. Vreau doar să-i răspund foarte pe scurt lui Sofie. Sigur că eu nu pot să spun dacă acest raport poate fi publicat sau nu, poate fi făcut public sau nu, dar acum ne găsim într-o situație dificilă, pentru că e vorba de securitate. Și nici în parlamentele naționale nu se primesc toate eh, informațiile și acolo există o clasificare și doar anumiți oameni au acces la ele. Aici mai avem ocazia să avem acces uh, parțial la documente. Sigur că pot să te înțeleg, dar um, nu se poate ca dacă o parte spune um, asta informa- informația aceasta este pentru noi clasificată, nu putem să spunem nu, nu, nu, conform standardelor noastre trebuie să avem acces la ea. Um, și cred că, dat fiind faptul că există tot felul de scurgeri, trebuie să înțelegem faptul că cealaltă parte dorește confidențialitate. Sigur că nu ne mulțumește acest lucru, dar exact așa se întâmplă și în parlamentele naționale. Bun, pentru a preveni o dezbatere orizontală între noi, uh, vreau să întrerup discuția. Domnul Pribe trebuie să prindă un tren și mi-a spus că va trebui să plece, deci uh, vă rog, uh, să fie foarte, foarte pe scurt. În primul rând, pentru domnul Vos, trebuie să se justifice ceea ce uh, s-a făcut. Acum, cei care au redactat raportul nu au nicio obiecție. Nu este vorba de detalii operaționale. Noi cerem implement, raportul de implementare al unui acord pe care l-am semnat cu greutate sau chiar împotriva căruia am votat. Pe baza unui rezumat de trei pagini al acestui raport, nu pot să examinez conform aplicarea acestui acord. Eu, mie mi s-a cerut să votez pentru acest acord cum mi se poate cere să votez pentru acorduri internaționale dacă, ca membru a Parlamentului European, nu mi se permite să examinez acest raport. Și concluziile din cele trei pagini sunt extrem de îngrijorătoare, pentru că se spune acolo că acordul nu are nicio valoare, pentru că toate datele sunt transferate. Și dumneavoastră ar trebui să fiți alarmat ca membru al Parlamentului. Pentru doamna Mathieu, Bineînțeles că cu toții suntem interesați de securitate, însă un acord uh, prost, prost implementat, nu uh, acordă mai mare securitate. Vreau un acord bun și o aplicare bună. Aici ceea ce se spune este că nu avem niciun fel de limite asupra transferului de date. Toată lumea a menționat orașul Toulouse, însă tânărul uh, ucigaș de acolo deja era sub observația serviciilor secrete și totuși a reușit să ucidă patru oameni. Era și pe lista Statelor Unite. Deci eu, ca și membru a Parlamentului European, aș dori să, ce, să știu din de ce uh, mi se cere din în repetate rânduri uh, să trimitem date în America fără să primim în schimb niciun fel de securitate. Bun. Uh, începem acum cu răspunsurile. Începem cu domnul Prive, care este primul care trebuie să părăsească sala. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trenul meu este în 42 de minute. Deci mai am ceva timp. Vom examina uh, în detaliu implementarea acestui acord și uh, vă mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut. Nu uh, suntem drăguți și indulgenți cu partea americană, însă vedem după experiența de la prima revizuire că uh, au avut loc îmbunătățiri și împărtășesc opinia că uh, procesul de control GSP a contribuit este foarte clar că articolul 4, cum este redactat și cum a fost negociat, Uh, poate duce la discuții controversate și suntem într-o dezbatere constantă cu partea americană pentru a-i convinge să facă mai multe. Însă, mecanismul, uh, avem un mecanism de control care sunt convins că va uh, continua să funcționeze. Uh, o felicit pe doamna Sipel, vom prelua ideea sa. Trimiterea unei persoane la Washington înseamnă că rămâne o persoană mai puțin aici la noi și acum. Uh, nu avem foarte mult personal, așadar nu ne prea permitem să trimitem pe cineva full-time la Washington. Însă am uh, înaintat foarte mult pe calea de a convinge partea americană să angajeze o persoană suplimentară. Nu vreau să fac promisiuni, însă vom reveni în toamnă în legătură cu problema sistemului european. Nu știu, nu știam dacă, nu știu dacă Comisia a propus un sistem european de FTP, însă oricum vom reveni în toamnă pentru a vă uh, informa în legătură cu uh, situația unde, uh, cu uh, situația actuală. Doamna Cruz. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebări și comentarii. A doua inspecție a mm, redactat un, acord, un raport în legătură cu acest acord, chiar dacă acordul a fost adoptat de către Parlament, grupul de supraveghere parlamentară are obligația de a efectua această supraveghere. Articolul 4.2 stabilește condițiile de transmitere a informațiilor către Statele Unite. Și GSP-ul și Europol trebuie să verifice rolul jucat de Europol. Articolul 4.2a spune că cererea Statelor Unite trebuie să fie cât, cât declară posibil, trebuie să menționeze datele solicitate și să motiveze clar cererea pentru a se ști la ce date se face referire. Cererea trebuie făcută pentru a necesita volumul minim de date. Am, uh, noi spuneam că justificarea era în continuare vagă. Uh, domeniul cererilor este um, extrem de larg și perioada acoperă un întreg an. încă ne menținem poziția că cererile din partea Statelor Unite nu sunt clare, nu specifică clar o motivație și, uh, și se solicită datele din toate categoriile. Acestea sunt uh, preocupările grupului de supraveghere parlamentară. Uh, munca noastră continuă cu Europol uh, examinăm pașii necesari pentru ca Europol să fie în poziția de a îndeplini cerințele adoptate de Parlament conform articolului 4. Domnule Wainwright, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea dovedește în sine de cât de multe interpretări și există pe baza acestui acord și în ceea ce privește aplicarea, implementarea uh, articolului 4, am auzit vreo sută de versiuni în legătură cu modul în care trebuie aplicat acest acord în ultimii doi ani. GSB a primit sarcina de a hotărâ cum să fie aplicat. Am uh, fost îndrumați în special de Uh, opinia părților la uh, acord, Comisia și Statele Unite. Și am ascultat uh, multe păreri, însă la sfârșit trebuie să găsim un mod de punere în aplicare a acordului, dar aplicând și garanțiile. Cred că am făcut acest lucru și cred că am făcut-o potrivit unor standarde bune workshop-ul pe care l-am avut uh, împreună cu GSB-ul, am putut să discutăm în detaliu, în practică, concret, uh, ce uh, facem și cum putem să facem îmbunătățirile cerute. Orice modalitate de îmbunătățire a acordului a fost dezbătută și implementată de noi așa cum am putut mai bine, în cadrul în care a fost uh, elaborat acest acord și nu putem face mai mult de atât. Cât uh, despre accesul uh, la raport, el este clasificat secret al Statelor Unite, este o clasificare corectă, indiferent care este părerea GSB, cred că este o clasificare corectă și cinstit nu o să-mi încalc propriul cadru juridic Uh, mm, neaplicând uh, măsurile care au fost uh, stabilite în ceea ce privește accesul la astfel de documente. Nu vrem să ascundem nimic, ci este o aplicare a statului de drept și a normelor acestuia. Informațiile nu pot fi făcute publice pentru a periclita chestiuni de securitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wainwright. Aș fi interesată uh, să aud uh, un uh, răspuns mai detaliat al domnului Wainwright în legătură cu punctele ridicate în, discute, în dispută, în special paragraful din raport care spune că practic nu există o limitare a datelor și dacă această observație este corectă, înseamnă că acordul nu are valoare, este o concluzie alarmantă. Nu vreau să ne explicați ce s-a făcut pentru a îmbunătăți aplicarea acordului, ci aș vrea să știu rezultatele. Este o concluzie serioasă și alarmantă. Vreau să știu ce are de spus eh, Europolul. Domnule Wainwright, da, Uh, depășim uh, timpul uh, pentru alocat acestui punct, însă totuși vă rog să răspundeți la această întrebare concretă care v-a fost adresată. Există niște limitări importante în identificarea și transferul datelor statele uh, SEPA nu sunt uh, transferate, nu există un uh, focus internațional, fiecare tranzacție este pe această listă și un procentaj mic, sub 20% din toate tipurile de mesaje financiare, numai cele care sunt incluse în acest acord Uh, sunt uh, astfel de uh, limitări și ca cele pe care vi le-am spus acum. Dar cred că cu asta am un încheiat, a fost un schimb de opinii, a fost un schimb de opinii cu adevărat. Mulțumesc tuturor participanților, reprezentanților colegi, comisiei, domnule Prive, doamne Cruz, domnului Wainwright. Vă dorim toate cele bune și trecem la punctul următor referitor presupusa folosirea unor țări europene de către SIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri. Continuarea raportului Comisiei TDIP. Raportor, doamna Flătră. Vă rog, dacă puteți să-mi acordați atenție, cei care ies din sală să o facă în liniște, astfel încât să putem să trecem mai departe. Cu atât mai repede, cu atât mai bine, să nu facem ca întârzierea să fie și mai mare, așa cum se întâmplă la Comisia Libe. Deci mergem mai departe. Drag, suntem aici eh, pentru a analiza amendamentele la raportul elaborat de colega noastră, doamna Elen Flotră, în ceea ce privește presupusa folosirea unor țări europene de către SIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri. Pe 8 mai a fost prima prezentare a raportului, potrivit calendarului convenit cu AFET, în conformitate cu regula 50. Votul va avea loc în Comisia Libe pe 9 iulie și 10 iulie. Am fost informați că votul în Comisia AFET pe 5 AFET și nu pe 25 iunie, cum s-a planificat inițial. Așadar, întâi o ascultăm pe raportoarea noastră, doamna Ellen Flotr, însă înainte de a începe discutarea acestor amendamente la raport, eu aș vrea să vă vorbesc despre delegația care a fost uh, în uh, Vilnius, Lituania, din 25 până în 27 aprilie anul acesta. Am avut uh, plăcerea să conduc această delegație care a fost compusă din colegii noștri doamna Michelle Stifler, doamna Tania Fayon, doamna Ellen Flotter, doamna Sarah Latford și doamna Ana Gomez. Din cauza unor uh, angajamente neprevăzute, această delegație în Lituania a fost uh, condusă de raportor de doamna Elen Flotră, pentru că eu n-am mai putut să merg. Deci s-au discutat uh, noi dovezi în ceea ce privește programele de transfer uh, și de țineri secrete, un, programele uh, obstacolele uh, întâlnite și asistența pe care Uniunea Europeană poate să o acorde în astfel de situații. Am avut uh, o vizită ca o parte importantă. Au fost organizate întâlniri cu reprezentanți ai Procuraturii, Institut de Monitorizare a Drepturilor Omului, cabinetul uh, președinției uh, lituaniene, administrația uh, aviației civile, Ministerul de Externe, comisiile de um, politică externă și domnul Alghimanta Scliunca, procuror șef până în 2010, care a condus ancheta. El a acceptat să se întâlnească cu această delegație. Parlamentul European apreciază disponibilitatea autorităților lituaniene de a răspunde la întrebările membrilor delegației. Recunoaștem că s-au făcut eforturi pentru a clarifica acest uh, uh, program de uh, transfer secret al deținuților și recunoaștem rolul jucat personal de președintele lituanian. Totuși, delegația a cerut uh, clarificări în legătură cu uh, domeniul limitat al anchetei. Există dovezi că nimeni nu a fost deținut. Acest lucru a fost uh, discutat aprofundat de delegație. Rolul doctrinei secretului de stat rolul uh, cooperării internaționale, nivelul de control în ceea ce privește zborurile necomerciale, posibilitatea uh, unui reprezentant uh, legal al uh, victimelor care să apară în anchetă. Delegația apreciază și disponibilitatea procuraturii, parchetului general și administrației aviației civile de a răspunde la întrebările care au fost adresate. O scrisoare care cere alte clarificări și semnată de mine și de raportor a fost trimisă parchetului general în iunie 2012 și raportul misiunii va fi uh, comunicat coordonatorilor. Dăm cuvântul raportoarei doamna Flodr. Îi mulțumim pentru angajamentul său. Și am dori să ne explicăm, să ne exprimăm aprecierea pe care am avut-o pentru ospitalitatea și primirea uh, lituanienilor. Doamna Flotra, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare a delegației. Am încercat să integrez uh, concluziile principale uh, Uh, ale vizitei în Lituania în noi amendamente care sunt propuse la acest raport și să semnalez colegilor faptul că există un, uh, uh, o corespondență, un curier pe care eu și președintele am semnat-o pentru procurorul general lituanian care a putea avea documente cu caracter confidențial la cerere scrise. Asta am și făcut, deocamdată nu am primit uh, un răspuns. Dacă uh, vom primi astfel de uh, răspunsuri și s-ar putea să apară noi paragrafe în acest uh, raport. Cred că ați menționat foarte bine uh, chestiunea uh, principală și anume că în ciuda celor două anchete în Lituania, toate, n-au fost rezolvate toate problemele. Faptul că cu Eurocontrol și analiza care s-a făcut acestor zboruri, avem informații care pot să fie uh, Uh, un motiv uh, serios pentru uh, procuror să redeschidă o anchetă preliminară, cu atât mai mult cu cât, în mod evident, și-au demonstrat voința de a rămâne deschiși și să ne asculte punctul de vedere. Iată, aici este situația cu Lituania. Această delegație și vizită a fost utilă, utilă pentru acest uh, raport și uh, asta s-a reflectat în amendamente. Să ajungem la amendamentele la acest raport. Uh, sunt uh, 143 de uh, amendamente, 22 sunt semnate de raportoare și aceste 22 de amendamente țin uh, cont de ceea ce am spus deja și anume analiza noilor uh, informații legate de informațiile privind uh, zborurile transmise de către Eurocontrol pe care le-am analizat și informațiile conțin uh, elemente importante în ceea ce este Lituania și România, informații și amendamente legate de o vizită pe care am făcut-o în Polonia uh, pe 16 mai la parchetul general de acolo, precum și referitor la alte discuții sau informații uh, privind situația uh, din România. O să revin la amendamentele pe care le propun. Mulți colegi au făcut amendamente pertinente care aduc un plus și uh, sunt uh, tematici asupra cărora putem să facem uh, compromisuri. E vorba de amendamente care se înscriu în aprofundarea chestiunii între politica de combatere a terorismului și respectarea drepturilor drepturilor dreptului internațional și a drepturilor omului, E vorba de controlul activităților agențiilor de informații și de securitate, control la toate nivelurile, dar și, în primul rând, control parlamentar. Au fost formulate mai multe amendamente pe această teme care vor duce la un amendament ce nu va suscita probleme. Mulți se interesează pe bună dreptate, de altfel, uh, în legătură cu uh, utilizarea abuzivă a secretului de stat, care nu trebuie să fie un pretext de a întrerupe o anchetă uh, care are ca subiect încălcarea drepturilor omului, apoi măsuri de prevenire care sunt propuse pentru viitor, evaluarea practicilor și așa mai departe. Cred că în tot ceea ce privește aceste amendamente destul de numeroase Uh, care se învârt în jurul politicii de combatere a terorismului și respectarea drepturilor omului, un număr de uh, amendamente vor fi posibile, vor trece și vor uh, îmbogăți uh, textul inițial. Vă propun să concentrăm și asta Uh, m-ar putea face să fac uh, alegeri mai precise pentru linia pe care o propun acestui raport, pentru ca lucrurile din trecut să fie precis menționate în considerente și trebuie să încercăm să concentrăm în recomandări ceea ce în raport cu actualitatea uh, în contextul politic ar putea fi util acum și care pregătește uh, viitorul, deci să putem să ne concentrăm în recomandare uh, pe uh, prezent și pe viitor și să încercăm să punem la oaltă tot ceea ce este pertinent din punct de vedere al unghiului din care am privit acest raport, și anume cel al anchetelor, principiul responsabilității și principiul obligațiilor pozitive uh, pe care le au statele membre. Și trebuie să facem acest lucru în condiții de tratament egal al țărilor. O să spuneți uh, că nu este egalitate pentru că nu există cât un uh, alineat uh, referitor la fiecare stat membru. Dar nu procedăm așa. E uh, vorba aici de locațiile unde persoanele au fost deținute secret, pentru că asta este miezul dezbaterii uh, astăzi. Uh, volurile, zborurile care pot fi menționate sunt interesante numai din această perspectivă, și anume raportarea zborurilor cu posibilitatea de transfer al deținuților în locuri de detenție secrete. Și în același timp, în raport cu anchetele care au fost făcute, fie parlamentare, fie judiciare, în diferitele țări, numai uh, cele, uh, nu, nu, nu trebuie numai să le menționăm, ci să spunem și uh, concluziile. Mai mulți autori de amendamente spun că în ceea ce privește ancheta din România, să o menționăm, n-am nicio problemă și nici să menționez care sunt aceste concluzii. Concluziile sunt, în rezumat, că nu s-a dovedit nimic și că nu s-a întâmplat nimic. Această poziție care este acum o poziție quasi-oficială a autorităților române uh, apare în vreo 60 de amendamente din raport. Eu cred că ceea ce am uh, uh, propus cu privire la situația din România este să menționăm clar ceea ce s-a întâmplat, dar, pe de altă parte, nici să nu eludăm un ansamblu de informații, uh, de anchete și de ceea ce s-a făcut, care, în mod clar, uh, ar motiva deschiderea unei noi anchete. Cred că este important ca raportul nostru să poată să spună acest lucru, pentru că dacă n-am face așa, cred că nu am mai avea uh, credibilitate în fața interlocutorilor noștri. Ajung acum la propunerile de compromis care uh, or să vă, o să vă parvină săptămâna viitoare, ținând cont și de discuțiile de astăzi. Este clar că în ceea ce privește uh, alineatul 1 am putea fără dificultăți prea mari să uh, propunem un compromis doamnei Stifler, uh, doamnei Latford, pentru că putem să considerăm pe de-o parte că că statele nu uh, au îndeplinit aceste obligații pozitiv și cred că aliindu-mă mai degrabă decât uh, substituind uh, amendamentele altora, putem să găsim o formulare care să mulțumească diferiții colegi care au precizat o serie de uh, elemente în legătură cu alineatul 1. În ceea ce privește alineatul 2, sunt uh, puține amendamente. Uh, îi propun doamnei Schriffler să considere amendamentul 66 ca o adăugire, să menționeze că statele membre întâmpină greutăți de realizarea acestor anchete și în același timp legat de aceste dificultăți există o serie de lipsuri în uh, îndeplinirea responsabilităților lor și o să reiau uh, formarea unui coleg care erodează încrederea. În ceea ce privește alinatul 3, cred că nu este util să prezentăm uh, un compromis nici la 4, la alineatul 5. care se referă la faptul că aceste anchete trebuie să vizeze chestiunea uh, uh, luării în secret și deținerii în secret a unor astfel de uh, persoane sunt recomandări făcute de Organizația ale drepturilor omului și amendamentele 82, 83, 84 merg în același uh, sens și pot să se combine fără greutate uh, pentru a da ajunge la un compromis. În ceea ce privește alineatul 6, Ajungem la România. Am vorbit de cazul României deja. I-aș propune, doamnei Schrittler, referința făcută la ancheta care a avut loc, să se, acest lucru să se facă în considerente și să încercăm să ne concentrăm pe adresarea la uh, autorităților judiciare pentru a deschide o uh, anchetă independentă în ceea ce privește zborurile, zborurile între România și Lituania. Date pe care pot să vi le pun la dispoziție sunt uh, uh date pe care le-am primit de la Eurocontrol și le-am menționat fiecărui raportor din umbră. În ceea ce privește Lituania, Dacă putem să discutăm cu doamna Vergea, cu doamna Șifler, care au depus uh, amendamente, doamna Șifler a depus uh, trei uh, uh amendamente 99, 100 și 101. 101 reafirmă ceea ce a spus Statele Unite și anume că au acționat fără să încalce suveranitatea statelor membre. Se spune pentru Litania, dar pentru toate statele membre în general. În ceea ce privește Lituania, declarațiile autorităților americane trebuie să le includem uh, la considerente când vorbim despre declarațiile făcute de Condolita Rice și să o spunem uh, în mod general și nu specific pentru Lituania. De asemenea, vom uh, propune un compromis în ceea ce privește alineatul 10, dreptul de acces uh, la informații. Sta unele state membre nu au răspuns uh, precis uh, și nu au făcut publice o serie de informații în ceea ce privește uh, zborurile care uh, ar putea fi implicate uh, în zborurile SIA. În ceea ce privește țările citate, trebuie să luăm lista cea mai inclusivă, cea a domnului Coelho, să vedem dreptul de acces, apoi răspunsurile care nu s-au dat în cadrul compromisului. trecem la alineatele care se referă la inițiative politice pe care uh, le-am dorit întreprinse de Consiliu și Comisie și de instituția noastră în uh, întâlnirile periodice pe care comisiile parlamentare le pot avea cu alte parlamente naționale pentru a face progrese în legătură cu anchetele și modul în care își desfășoară activitatea autoritățile de control acestor mecanisme. În ceea ce privește Consiliul, există o serie întreagă de amendamente unde se discută ceea ce vom cere Consiliului. O să-i cerem să recunoască implicarea, să se scuze, să recunoască greutățile cu care se confruntă statele membre și așa mai departe. Să lăsăm deoparte scuzele pentru că ar trebui ca cineva să facă o declarație, dar oricum ar trebui să se recunoască într-o formă sau alta uh, implicarea uh, statelor membre și să se actualizeze sistemul uh, de care am vorbit. Acest lucru poate fi propus, ne gândim la un compromis în acest sens. Nu mai știu cine a făcut propuneri doamna Schiffler, doamna Vergia, în ceea ce privește alineatul 11. Nu o să trec în revistă cele 143 de amendamente. Există amendamente uh, legate de un subiect pe care nu l-am abordat, dar pe care o să-l reiau și o să-l combin, în ceea ce privește controlul zborurilor și avioanelor. Chestiunea revizuirii Convenției de la Chicago, care uh, sunt uh, subiecte abordate atât de doamna Gomez cât și de domnul Coelho, cred că putem să combinăm abordarea lor pentru a avea ceva mai serios. Uh, nu știu dacă rămân acolo unde sunt acum sau dacă le înglobăm uh, uh, la tematica drepturilor uh, omului sau combaterea terorismului. Începem să vedem, să întrezărim produsul final plecând de la amendamentele pe care le-ați depus pe acest text. Așadar, săptămâna viitoare vă voi propune compromisurile. S-a prevăzut deja o întâlnire a raportorilor din umbră la Strasbourg. Cred că pe 5 iulie, dacă nu mă înșel, Diana îmi confirmă acest lucru. Iată, în esență, ceea ce doream să vă spun. A aștept uh, intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc. Nous vous remercions. Madame Flotre, pour la présentation des rapports concernant la Vă mulțumim, doamnă Flotră, pentru prezentarea raportului viziei delegației noastre în Lituania. Și acum deschidem dezbaterea cu domnul Enciu. Da. Ehm, sunt oarecum satisfăcut de și vreau să-i mulțumesc doamnei Flotră pentru poziția pe care o adoptă și sper că fie va accepta amendamentele depuse de noi, fie le va introduce în, în amendamente de compromis. Eu vreau să vorbesc despre amendamente și de ce, să lămuresc de ce am depus aceste amendamente. Pentru, în primul rând, pentru scopul acestor amendamente a fost de a lega mai mult uh, acest text de realitate și mai puțin de afirmații hazardate, subiective, și nebazate pe dovezi concrete, așa cum au fost în prima formă. Tocmai pentru faptul că protejarea drepturilor omului este o chestiune atât de importantă, nu trebuie să ne permitem lansarea de acuzații de încălcare a acestor drepturi fără niște dovezi reale. Din punctul meu de vedere, ar fi responsabil din partea Parlamentului European să acuze anumite state membre de încălcări grave ale drepturilor fundamentale, bazându-se doar pe articole de presă, pe bibliografii biografii sau pur și simplu uh, pe anumite presupuneri. În această ordine de idei am încercat prin amendamentele depuse să punctez faptul că există diferențe importante între modalitățile în care statele membre au căutat să facă lumină în privința presupuselor transporturi sau închisori secrete. Unele țări au depus eforturi mari spre exemplu prin instituirea de comisii speciale de anchetă, altele nu. De aceea, cred că eforturile statelor care s-au preocupat în mod serios de anchetarea presupuselor acțiuni legale trebuie să fie recunoscute în acest raport. Aș da în acest uh, context exemplu României, unde a existat o anchetă parlamentară a, în anul 2008 și, din păcate, în proiectul de raport acest lucru nu a fost menționat în niciun fel. Eu cred că și un Parlament național uh, este același lucru ca și Parlamentul European. Sunt colegii noștri și trebuie să uh, avem încredere în ei. Firește, acolo unde există dovezi clare privind implicarea autorităților în activități care încalcă drepturile fundamentale, trebuie să existe investigații serioase și conforme cu legislația națională și europeană. Însă vreau să subliniez că rolul nostru nu, de reprezentanță ai cetățenilor europeni nu este acela de a conduce anchete judiciare sau de a înlocui autoritățile de aplicare a legii, ci de a veghea ca aceste autorități să-și îndeplinească în mod corect obligațiile care le revin. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Enciu. Doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Vocea mea, din păcate, se înrăutățește. În primul rând, vreau să răspund foarte pe scurt colegului meu, domnul Enciu. Multe amendamente au fost depuse și eu nu voi uh, recomanda să susținem vreunul dintre amendamentele uh, uh, românești. Îmi dau seama că e o situație Uh, bizară, dar e vorba de niște acuzații foarte serioase care provin nu doar din mass media. Noi am urmărit această chestiune de atât de mulți ani. Într-adevăr, e vorba de o anchetă politică, nu de o curte judecătorească. Noi nu suntem un tribunal. Nu trebuie să dovedim uh, toate faptele, dar nu putem să negăm uh, muntele de dovezi care există cu privire la zboruri. Nu contează dacă un anumit zbor a avut loc într-o anumită zi, într-o anumită țară. Nu asta e relevant. Trebuie să tragem oameni la răspundere pentru faptul că acest continent, Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Familia Europeană, a fost complice în încălcări ale drepturilor omului și ale uh, dreptului internațional. Dacă uh, aceste lucruri au avut loc în țara pe care o reprezentați dumneavoastră sau pe care o reprezint eu, nu e relevant. Eu cred că țara mea nu a fost pe ecranul radarelor până acum, dar există anumite fapte care se referă la țara mea și eu aș prefera ca aceste fapte să fie anchetate, să fie investigate și țara mea să fie trasă la răspundere. Uh, ca să știm exact cum stăm și să repornim apoi de la zero. Cred că asta e bine pentru țara mea. Nu e interesul nostru să mușamalizăm lucrurile. Uh, pentru mine e importantă autoritatea morală a Europei, a României, uh, țărilor de jos, uh, Regatului Unit, Franței și așa mai departe, a tu, no, noastră, a tuturor, împreună. Deci nu vreau să se șteargă trimiterea la o anumită țară, pentru că nu e vorba de țară, e vorba de drepturile universale ale omului. Um, și a doua observație pe care am mai menționat-o și la Strasburg e una de natură strategică. Discutăm de atâția ani de fapte de detalii, de acuzații și am reușit să ne facem o imagine destul de clară a ceea ce s-a întâmplat. Deci care va fi impactul acestui raport? Statele membre nici nu măcar n-au luat în seamă raportul precedent, nu le pasă. Și vreau să vă atrag atenția, dragi colegi. Eu stau aici, îmi dau seama că în partea mea dreaptă nu e nimeni. Unde e PP-ul? De ce uh, PP-ul nu e interesat de această dezbatere? Aș vrea să știu. De ce e goală sala? Vorbim despre încălcări ale drepturilor omului, încălcări ale dreptului internațional pe teritoriul european. De ce acest subiect este considerat a fi de importanță minoră care să fie dezbătut doar de raportor, de raportori din umbră și un, nici măcar în prezența raportorului din umbră din partea PP. Nu pot să înțeleg. Putem să discutăm foarte mult despre ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, dar ce contează aici e că noi, europenii, părem să refuzăm să facem față realității. Și sunt oameni care vor să facă acest lucru. E clar. Nu vrem să Uh, recunoaștem crimele care au fost uh, comise în numele nostru. Doamna Latford, sigur, domnule Enciu, veți putea să răspundeți, dar haideți să dăm cuvântul doamnei Latford întâi și apoi vom reveni la dumneavoastră. Doamna Latford. Mulțumesc. Sophie este raportoarea însă din umbră la Libe. Eu vreau să vorbesc uh, în, ca raportor pentru avizul de la AFET, de asemenea. Sunt de acord cu ceea ce a spus Sophie. Dar cred că putem să găsim o cale și cred că doamna Flotre va avea o abordare uh, fermă, dar uh, delicată și eu o susțin în totalitate. Am încercat să găsesc o formulare în avizul meu care pare să uh, obțină susținere și care nu susține faptul că a avut loc uh, un sistem, o încălcare sistematică a drepturilor omului, uh, o procedură sistematică de uh, predare extraordinară. gradul de implicare al statelor membre încă nu se cunoaște în totalitate. Eu vin dintr-un stat membru care a fost în lumina reflectoarelor și care uh, Uh, a făcut față acestor uh, acuzații, uh, fie că e vorba de acuzații din presă sau din organisme internaționale sau ale victimelor, a foștilor agenți CIA și așa mai departe. Și uneori, anchetele juridice pornesc într-adevăr din rapoarte de presă. Într-adevăr, în cazul țării mele, ancheta uh, a fost lansată tocmai pentru că ziarul Guardian a avut o serie de articole Uh, și poliția nu investiga suficient activitatea uh, infracțională uh, care a fost făcută cunoscută de ziarul Guardian și astfel s-a uh, uh, creat o presiune asupra politicienilor și s-a pornit uh, uh, ancheta judiciară. Și e nevoie, tocmai de asta e nevoie de jurnalismul de investigație. Să ne uităm la ce se întâmplă cu New York Times și Washington Post. Um, și uh, pro, povestea Flame și Stuxnet. Um, uh, se pare că au uh, uh, autoritate în fața Casei Albe. Dar uh, să nu, să încheie acum paranteza. Cred că putem să găsim o cale echilibrată în acest subiect, ca să nu jignim pe nimeni din nicio țară, în același timp să cerem anchete juridice complete. În anumite cazuri n-a fost posibil pentru ca uh, n-a fost posibil pentru parlamentarii naționali să uh, facă o anchetă completă. Uh, și în țara mea, de exemplu, nu era posibil. Ancheta, comisia de anchetă trebuia să raporteze în fața primului ministru, nu în fața Parlamentului și acest lucru se va schimba. De asemenea, nu avem acces complet la informațiile serviciilor secrete. Deci, cred că doamna Flotre va putea să preia acele elemente uh, care trebuie preluate. Sigur, e clar că nu putem să spunem că nu s-a întâmplat nimic, dar nu putem nici să spunem exact cine a făcut ce anume și când. Sunt de acord cu Sofie. Suntem cu toții în aceeași barcă. Uniunea Europeană în sine, fiecare stat membru a permis uh, să se întâmple aceste lucruri, chiar dacă nu pe teritoriul lor. Uh, cred că toate statele membre au o vină și astfel de lucruri nu ar trebui să se mai întâmple în Uniunea Europeană. Deci, sper să găsim acest echilibru. În uh, avizul meu uh, uh, îmi doresc o susținere transpartinică, sper și PPE-ul și ECR-ul să ne susțină, pentru că am reușit să, în 2009 să votăm cu mai mult de 500 de voturi un raport în plenară care incrimina Um, deținerea oamenilor la Guantanamo și care a avut un efect pentru că viețile oamenilor s-au schimbat. Dar există niște limite uh, ale compromisurilor. Dar sper că eu voi reuși uh, cu avizul meu să uh, am uh, o formulare care să țină seama de sensibilitatea subiectului, dar să nu fie, uh, să fie fermă în același timp. Um, domnul Enciu s-a referit la um, acuzații care se bazează pe dovezi, dar nu poți să ai dovezi până când nu ai uh, o, un verdict. Uh, acuzațiile, prin natura lor, sunt doar acuzații și uh, numai în momentul în care ai, s-a încheiat ancheta, ai rezultatele. De aceea e nevoie de anchete și nu s-au purtat uh, anchete uh, așa cum ar trebui în Europa. Președintele, suntem uh, foarte aproape de sfârșitul reuniunii noastre, dar sigur că îl vom, îl vom asculta pe domnul Enciu. Sperăm să nu redeschide dezbaterea, dar sigur că puteți să răspundeți. Ce vreau să precizez, poate nu s-a înțeles foarte bine, poate din cauza traducerilor, este faptul că nu sunt împotriva apărării drepturilor fundamentale ale cetățenilor, indiferent că sunt ai Uniunii Europene sau de oriunde ar fi. Eu uh, am făcut un cel din asta și am dovedit-o în toată activitatea mea. Eu vreau să mă refer la uh, niște chestiuni foarte clare. Uh, doamna Invelt a spus că există dovezi clare, există dovezi clare care sunt acelea, dacă le deține dânsa sau altcineva să le pună pe masă, să mergem la autoritățile române, mergem la Parlamentul României, creăm o nouă comisie de anchetă parlamentară și dacă așa se dovedește, totul va fi cum dorim noi să dovedim că uh, au fost încălcări ale drepturilor omului. De asemenea, Desigur că aceste anchete sunt din punct de vedere politic, dar uh, impresia mea este că noi de cam depășim uh, această, știu limită politică și ne băgăm în niște chestiuni care nu mai depind de noi, ci sunt uh, de, chestiuni, de competența autorităților judiciare. Deci nu putem noi să ne antepronunțăm numai pe baza faptului că un ziarist a scris nu știu ce într-un, uh, într-un cotidian uh, și gata, toată lumea trebuie să sară de aici, de la Parlamentul European sau de oriunde, să spună că acela este un adevăr adevărat, da? un adevăr total. Nu se poate așa ceva. Eu, în România, există o vorbă, de aia vreau să înțelegeți de ce doresc să se elimine uh, din uh, acest raport referiri directe la statele membre. Este foarte clar. Dacă eu împătesc cravata, mă duc și o curăț, tot rămâne pătată și trebuie să o arunc. Indiferent, bun, dacă s-a făcut ancheta, s-a dovedit că nu este reală, România sau alt stat membru care a fost citat în acest, român, în acest raport <clears throat> va rămâne cu o pată pe obraz. Lucru pe care nu îl doresc să se întâmple. Trebuie să fim uh, corecți până la capăt. Uh, referitor la ce a spus doamna Latford, și cu dânsa sunt întru totul de acord, dar eu o întreb pe dânsa, dacă uh, în urma unei anchete judiciare făcute de organele, uh, <clears throat> organele care trebuie să ducă la capăt această anchetă, se dovedește faptul că, de fapt, nu a fost adevărat ceea ce s-a scris în proces. Cum rămâne treaba asta? Nu totdeauna dacă s-a scris la ziar, gata este și adevărat. Cunoaștem în cazuri și dumneavoastră nu cunoașteți foarte bine cum se comportă presa din România. De aceea vreau să fie foarte clar că nu sunt împotriva uh, <clears throat> încălcării drepturilor fundamentale, dar în acest raport nu trebuie să ne antepronunțăm că s-a întâmplat acolo sau dincolo. Nu cerem ca peste tot unde s-a întâmplat să se reancheteze, dacă avem uh, niște dovezi clare, așa cum a spus uh, doamna Invelt, le punem pe masă, mergem, anchetăm și descoperim și pedepsim așa cum uh, uh, legile naționale și europene o cer. You made your point, you stated the point clearly. Now it's time to da, domnule Enciu, v-ați uh, prezentat poziția foarte clar și acum revenim la doamna raportor pentru a trage concluziile discuției. Doamna Flotă. Eu înțeleg poziția colegilor. Cred că, într-adevăr, există o referire la ancheta parlamentară din România. Și, într-adevăr, nu am menționat uh, Uh, concluzia acestei anchete. Vom introduce în raport această concluzie. Cu toate acestea, felul în care s-a decurs, s-a desfășurat această anchetă, caracterul public sau nu al acestei anchete, toate aceste lucruri au fost criticate și nu, nu au fost criticate de ziariști. Mulți au fost îngrijorați în legătură cu uh, Uh, ceea ce s-a întâmplat în România și cu neajunsurile autorităților române. Nu este vorba de ziariști, este vorba de Comitetul pentru, pentru Prevenirea Torturii, raportul Marti, raportul ONU. Deci, cred că această postură nu este conformă cu realitatea. România spune că subiectul a fost închis. Însă subiectul nu este închis. În fiecare zi apar informații noi. Există încă anchete în curs. Există uh, cauze la Curtea Europeană. Lucrurile înaintează. S-au făcut apeluri la nivelul cel mai înalt, de la Consiliul Europei, de la ONU, apeluri față de România Uh, în sensul că există o serie de indicii noi de natură să motiveze redeschiderea anchetei. Aveți dreptate, noi nu facem o anchetă. Nu. Nu. Noi uh, analizăm faptele. Ceea ce constatăm este că uh, persistă întrebări fără răspuns, că anchetele nu au fost uh, în mod neapărat transparente și credibile. Putem să încurajăm și așa spunem în raport, încurajăm statele membre, nu le stigmatizăm. Și, și antevorbitorii mei au spus-o, este vorba de o miză europeană. Este vorba ca România să contribuie la efortul european de a atinge, de a găsi, la, găsi justiția și dreptatea, ca, ca și Lituania, ca și Marea Britanie, ca și Spania, ca orice alt stat. Principiul solidarității și cooperării este în joc aici. Și Uniunea are obligația să uh, facă lumină, uh, lucru care uh, ne obligă să-i cerem României să își asume această sarcină. Nu este vorba că un ziarist vrea să facă probleme României. Există multe alte surse, alte informații uh, aduse de uh, oameni cum ar fi Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Nu trebuie să luăm acest lucru uh, în mod superficial, trebuie să cerem o anchetă. Nu noi trebuie să spunem dacă există probe sau nu, fie că suntem români, britanici sau francezi. De aceea cerem o anchetă pentru a se face lumină. Este adevărat că sunt 60 de amendamente care merg în această direcție de a sărăci, de a nu recunoaște, de a șterge, de a considera că munca a fost depusă și că afacerea a fost încheiată, însă este vorba de negarea realității, negarea obligațiilor. Eu nu pot să accept asemenea amendamente. Sunt dispusă să discut cu toți cei care au depus amendamente, însă nu pe aceste baze, pentru că nu vom fi luați în serios și țin ca Parlamentul European, atunci când se exprimă în legătură cu asemenea subiecte, să fie credibil, respectat și să formuleze recomandări care să permită lucrurilor să înainteze. Deci, în cazul României, putem să facem ca lucrurile să înainteze și cât mai repede. Autorită- cu cât se mișcă mai repede autoritățile române, cu atât mai bine. Pentru că dacă Lituania redeschide o Uh, de anchetă, deja se văd legăturile dintre Lituania și România via Albania. Este foarte clar din datele zborurilor. Este foarte clar că poziția nu poate să mai dureze. Vă promit că voi găsi compromisuri, vă asigur că sunt discu- dispusă să discut cu toată lumea transmiteți acest mesaj colegilor dumneavoastră pentru a ajunge la o poziție serioasă pe acest subiect și o poziție care să fie utilă, care să permită lucrurilor să înainteze. Mulțumim încă o dată, doamnă Flotră, domnule Enciu. <coughs> Să fiu obraznic, dar uh, consider că să spui că sunt într-o poziție, poziția mea nu este serioasă, nu este un gest frumos din partea doamnei Flotru. nu am spus că poziția dumneavoastră nu este serioasă, este că trebuie, trebuie ca împreună să lucrăm serios. Acest lucru este diferit. En tout cas, le point a été... În orice caz, acest punct a fost uh, uh, lămurit Uh, este, vorba de o invitație la muncă serioasă. Aproape că am ajuns la sfârșit. Da, am încheiat lucrările. Vă mulțumesc tuturor celor care ați supraviețuit acestei zile de lucru până în ultimul moment și vă invit să reluăm lucrările în 9 iulie. Va fi următoarea sesiune a Comisiei libe, dacă nu mă înșel, 9 și 10 iulie. Mulțumesc tuturor!